Diamo inizio? Haideți să începem. a tutti, diamo inizio alla commissione. Bun venit uh, tuturor. Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt comentarii, considerăm uh, ordinea de zi adoptată. Am plăcerea să vă informez că avem interpretare în toate limbile. Prin urmare, mulțumesc uh, de pe acum uh, interpreților, spune domnul președinte. Trecem acum la adoptarea procesului verbal a reuniunii anterioare. Dacă nu sunt uh, comentarii până la sfârșitul reuniunii vis-a-vis -vis de acestea, atunci ele vor fi considerate acceptate. Aș dori să vă informez uh, că, așa cum facem de obicei, uh, uh, și această reuniune a comisiei noastre va fi um, difuzată pe internet live. Și aș dori acum să urez bun venit la această reuniune domnului Eschil Erlanson. Eschil, bine ai venit din nou în cadrul acestei comisii. Mulțumesc că, că ți-ai făcut timp să Uh, vii și să ne vorbești despre rezultatele uh, președinției suedeze care a fost marcată, printre altele, de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și uh, începutul procedurii de codecizie pentru domeniul agricol, pentru politica agricolă comună. Eschil, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Paolo. Domnule președinte, stimați membri, Am predat deja uh, colegului spaniol președinția Uniunii acum uh, uh, aproape o lună. Am avut șase luni intense în care am obținut foarte multe uh, lucruri, dat fiind că am avut uh, la dispoziție o perioadă scurtă de timp. Din acest punct de vedere, aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului uh, European pentru cooperarea sa constructivă cu președinția. Sunt foarte mândru de ce am obținut împreună. Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și asta a însemnat multe schimbări pentru Parlamentul European și pentru Consiliu și nu în cele din urmă în domeniul politicii uh, agricole. Vă urez cu siguranță toate cele bune aici în cadrul Parlamentului pentru ca dumneavoastră împreună cu celelalte instituții uh, să puteți uh, continua implementarea măsurilor politice conform noului tratat. La începutul președinției noastre a trebuit să analizăm uh, documentele care au fost uh, adoptate la uh, sfârșitul președinției anterioare. Au existat 25 de asemenea legi, mai ales în domeniul pescuitului. Dar haideți să vorbim despre domeniul dumneavoastră de interes și anume alimentele, climatul și provocările mondializării. În ceea ce privește uh, viitoarele uh, lanțuri uh, uh, de furnizare a produselor agricole uh, în lume, bine aici uh, avem probleme. Suntem uh, aproape 7 miliarde uh, de locuitori uh, pe glob uh, și a fost organizat și un summit pe acest subiect al alimentelor de către ONU. S-a lansat și un parteneriat uh, global uh, cu uh, această ocazie, un parteneriat global pentru agricultură care să asigure furnizarea de alimente. Consiliul din octombrie a adoptat măsuri vizavi de securitatea furnizării de alimente și s-a discutat uh, și nevoia ca politicile Uniunii Europene să promoveze uh, dezvoltarea uh, acestor lanțuri de furnizare a produselor alimentare în lume. Au fost discutate chestiuni importante în octombrie și una dintre acestea a fost legătura între agricultură și climă. Aceasta a fost și una dintre prioritățile mele în cadrul președinției. După cum vă spuneam uh, când uh, am venit în rândul dumneavoastră în septembrie, în iulie în Consiliu a existat o discuție bazată pe documentul Comisiei care viza adaptarea uh, la uh, schimbarea climatică și adaptarea acesteia la uh, politica agricolă comună și la dezvoltarea ei. Și această discuție a subliniat importanța schimbărilor climatice și rolul important al acestui fenomen în viitor. Sunt convins că vom petrece mult timp uh, analizând această legătură între climă și uh, agricultură și aceasta când vom uh, discuta politica agricolă comună și modul cum vom proceda după 2013. După iulie, discuțiile au fost fundamentate la o reuniune a miniștrilor din septembrie și am fost satisfăcuți să aflăm că printre colegii din uh, Consiliu a existat uh, un acord asupra acestui uh, subiect. Și s-a decis că Uniunea Europeană are un rol important de jucat pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru adaptarea agriculturii la schimbările climatice. Reuniunea a fost încununată de succes și a fost unul dintre cele mai mari succese ale uh, președinției noastre. Eu vin într o zonă a Suediei unde um, satele, pădurile, uh, apele sunt uh, curate și uh, acest lucru mă face să fiu mândru și vreau acum să-i mulțumesc și lui Paolo că a venit și a participat la această reuniune. În domeniul uh, climatului au existat uh, două conferințe organizate în toamnă în Suedia. O conferință pe modul în care producătorii de alimente și consumatorii pot să uh, coopereze pentru a reduce efectele pe care le au asupra uh, mediului și apoi uh, uh S-a discutat și viitorul comunităților rurale în viitor. Am văzut cum aceste comunități ar putea contribui la adaptarea societății noastre uh, la noile condiții alimentare prin uh, dezvoltarea unei producții uh, durabile de bioenergie. În domeniul agriculturii, toamna a fost dominată de o întrebare majoră. Aceasta a intervenit în uh, săptămâna de după discuția legată de criza economică și financiară și această discuție viza piața produselor lactate. Trebuie să luăm în uh, considerare într-o manieră foarte serioasă această problemă, acest domeniu, pentru că el reprezintă um, o prioritate majoră și a fost o prioritate și pentru președinția suedeză. După ce a sporit uh, uh criza, uh, prețurile la produse uh, agricole au scăzut și uh, produsul uh, și piața produselor lactate a fost extrem de afectată. Asta a pus presiune asupra uh, miniștilor noștri pentru ca să se elimine anumite efecte negative pentru producători încă de la nivel politic. Prezenția a organizat uh, și o reuniune a miniștrilor uh, și un prânz al acestora pentru a discuta subiectul. Multe dintre statele membre uh, solicitau măsuri pentru stabilizarea prețurilor pentru a elimina dificultățile financiare. Și după ce am primit o propunere a Comisiei, am luat o decizie în acest sens în octombrie și noiembrie. Uh, Comisia a stabilit și un grup de înalt nivel care va uh, activa în decursul primăverii acesteia. E necesar să se discute competitivitatea sectorului produselor lactate. Concluziile grupului de înalt nivel uh, vor reprezenta o parte importantă a discuțiilor legate de modul în care politica agricolă comună va arăta după 2013. Discuția generală legată de viitorul politicii agricole comune uh, a continuat pe durata președinției uh, suedeze, evident iar Consiliul din uh, decembrie a presupus organizarea unei dezbateri pe subiectul dezvoltării rurale și ne-am axat pe identificarea celor mai mari provocări cărora agricultorii europeni trebuie să le facă față ne-am gândit și la modurile în care programele agricole ar putea uh, fi uh, uh, modificate pentru a face față acestor fenomene. Și așa am obținut condițiile necesare pentru discuția legată de climat în septembrie. Statele membre uh, Uh, au subliniat uh, provocările legate de mediu, producția de energie regenerabilă, gestionarea uh, apei și întreținerea biodiversității ca fiind elemente foarte importante pentru agricultura europeană și pentru zonele rurale. Eu am luat parte la reuniunea acestei comisii în septembrie și am vorbit călduros despre nevoia de simplificare. E important ca noi să avem un bun sistem de reguli uh, pentru a reduce povara administrativă. La reuniunea Consiliului din decembrie, Comisia așa a uh, prezentat propria evaluare a situației uh, statelor membre. Au existat 49 de sugestii de simplificare a politicii agricole comune, precum și un raport legat de alte activități care se desfășoară pentru a simplifica PAC-ul. Uh, cred că jumătate dintre propunerile statelor uh, membre vor uh, avea o urmare. Pacul ar trebui să fie ușor de înțeles atât pentru fermieri cât și pentru ceilalți actori sociali și acest lucru se înțelege de la sine. E important așadar ca politica noastră să fie considerată ca fiind legitimă de către consumatori. Și pe mine mă bucură cooperarea uh, pe care am uh, avut-o în decursul președinției noastre cu Parlamentul uh, European și mai ales cu Comisia Agri în ceea ce privește revizuirea legislației legate de bunăstarea animalelor, evident bazându-ne pe dovezi științifice. Această politică a fost una dificilă, dar datorită activității constructive am ajuns la un acord între Consiliu și Parlament în legătură cu aceste chestiuni de uh, fond care se regăsesc în propunere. Uh, președinția spaniolă este rugată așadar să continue uh, discuțiile, adaptând aceste propuneri la tratatul de la Lisabona. Și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în această activitate și mai ales doamnei raportor Elizabeth Jeggle. Noua directivă este așadar un pas înainte pentru a obține o mai bună protecție pentru uh, animale când vine vorba de testarea pe animale în Europa. Cercetătorii uh, europeni uh, vor beneficia și ei de măsuri care să le apere competitivitatea. În octombrie am organizat la Uppsala o conferință privind bunăstarea animalelor și um, aceasta s-a soldat cu anumite concluzii um, legate de un proiect de cercetare numit Bunăstare pentru Calitate. s-a discutat și o problemă foarte importantă pentru mine aici, și anume uh, viitorul politicilor legate de bunăstarea animală în Uniunea Europeană. În ceea ce privește domeniul forestier, uh, după dezbateri intense am ajuns la un acord politic la reuniunea Consiliului din decembrie în ceea ce privește normele pentru cei care produc cherestea și pentru cei care vând cherestea. Am dorit să combatem așadar uh, producția ilegală de uh, cherestea. Și speranța mea este ca în președinția spaniolă să se ajungă la un acord pentru a lua o decizie finală acest uh, subiect este foarte important pentru dezvoltarea rurală, dar de asemenea și pentru ocuparea forței de muncă în toate zonele uh, Europei. Așa putem uh, obține o producție durabilă de energie în Europa și de asemenea putem evita riscul ca lemnul să fie folosit pentru activități neecologice. Cam asta am obținut uh, în președinția suedeză și uh, de-abia aștept să avem o uh, dezbatere interesantă în legătură cu ceea ce s-a petrecut în toamnă. Mulțumesc, Paolo. Grazie per il tuo equilibrio, per la tua passione e per il contributo. Mulțumesc, Eschil, pentru această prezentare echilibrată și pentru entuziasmul pe care ni l-a insuflat pe durata președinției suedeze. Mai ales că, uite, acum uh, trăim uh, vremuri reci, uh, deci e important să avem o discuție în legătură cu schimbarea climatică. Elizabeth Yegel e prima pe lista mea de vorbitori. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului, vă mulțumesc pentru pentru faptul că sunteți din nou prezent la noi, la finalul activității dumneavoastră de șase luni, pentru a ne uh, prezenta care au fost prioritățile dumneavoastră în aceste ultime șase luni. Uh, aprovizionarea cu alimente, climatul și spațiul rural sunt trei uh, tematici uh, care ne vor preocupa pentru mult timp de acum încolo Ați menționat ce anumite uh, subiecte tematici mai uh, punctuale, uh, cum ar fi directiva cu privire la bunăstarea animalelor, uh, pe care le-am uh, discutat împreună în aceste ultime șase luni. Aș dori pe această cale să vă mulțumesc pentru colaborarea din aceste ultime șase luni am colaborat uh, din ce în ce mai bine, parcă prefigurând adoptarea tratatului de la Lisabona și uh, decizia ce venea cu acesta. Am lucrat foarte bine împreună, am cooperat atât uh, din punct de vedere tehnic, substanțial, și am ajuns de cele mai multe ori la un compromis, la un consens, de aceea aș dori să vă mulțumesc. Toate tematicile ce țin de protecția animalelor vor deveni din ce în ce mai dificile, dar sunt și în același timp tematici foarte importante pentru cetățeni, dar și pentru noi ca deputați. Pornesc de la premisa că și în calitate de ministru al agriculturii în Suedia uh, veți uh, continua să ascultați uh, părerile exprimate în Parlamentul European că veți uh, poate prelua și susține uh, ideile exprimate aici. Sper așadar să putem să menținem această deschidere pe care am avut-o până acum și sunt convinsă că așa vom reuși să obținem uh, progrese pentru agricultură și pentru uh, spațiul rural. Așadar, vă mulțumesc pentru spiritul de cooperare care a domnit în aceste ultime șase luni. Aș dori să mulțumesc și echipei dumneavoastră. Vă mulțumesc! Grazie, Elisabeth. La parola a Martin. Mulțumesc, Elisabeth. Martin Hausland. Domnule ministru, aș dori și eu să vă mulțumesc pentru colaborare. Doamna Iegle Uh, a menționat un cuvânt cheie în ceea ce privește colaborarea cu dumneavoastră și anume transparența. Nu ați avut o viață ușoară în această perioadă în care a, am avut cu toții de a face cu o mare criză în agricultură din punct de vedere al prețurilor, uh, mai ales în domeniul lactatelor. Aici problema încă nu este rezolvată, dar dumneavoastră ați arătat disponibilitatea de a discuta cu toate părțile inclusiv cu oameni care până acum nu fuseseră introduși, incluși în discuții. Vă mulțumesc pentru asta. Ați uh, adus în uh, prim planul uh, preocupărilor dumneavoastră protecția climatului și protecția mediului. Este ceva ceea ce se va accentua în următorii ani. Din păcate, la Copenhaga nu s-a ajuns la un succes, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la acest domeniu, ci din potrivă că trebuie, mai ales în domeniul agriculturii, să ne preocupăm de schimbările climatice. Chiar și mâine vom continua cu rapoartele care vor fi discutate să discutăm această tematică. Noi în comisie vom uh, duce mai departe ceea ce am, împreu- uh, ce am început alături de dumneavoastră între timp s-a ratificat și uh, tratatul de la Lisabona și sperăm să putem utiliza împreună oportunitățile oferite de acesta pentru a înregistra progrese, mai ales în agricultură. Și sper că uh, și în viitor vom putea avea un dialog la fel de uh, fructuos și de intens. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Martin! Domnul Capula Santos, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. În numele meu și al grupului meu aș dori să vă felicit pentru, uh, președin... pentru perioada noastră de președinție, uh, o perioadă pașnică, marcată de bune relații uh, cu Parlamentul European. Am cooperat uh, cu, pe diferite tematici, uh, schimbările climatice, bunăstarea animalelor și am abordat um, și situații care au apărut, uh, cum ar fi criza din domeniul lactatelor. Însă, pe, în același timp în care ne gândim înapoi la succesele înregistrate în trecut, uh, Uh, trebuie să vă spun că ne îngrijorează viitorul. La Paris a avut loc o reuniune la care uh, s-a um, apărat um, o politică agricolă comună puternică și știind faptul că dumneavoastră ați criticat această reuniune a 22 de state membre, Uh, aș dori să vă întreb care este o poziția dumneavoastră. La finalul președinției uh, dumneavoastră, pe care cu toții o considerăm pozitivă, aș dori să știm dacă putem conta pe Suedia în viitorul apropiat și mai ales cu privire la această uh, problemă atât de importantă precum reforma uh, politicii agricole comune. Mulțumesc, Luis! Doamna Hawken. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu președinției suedeze și aș avea de făcut doar o observație critică din punct de vedere al summitului de la Copenhaga. În timpul negocierilor cu privire la um, această conferință, ni s-a părut că uh, Suedia nu uh, dorește să înregistreze progrese în ceea ce privește producția de cherestea. Suedia a avut o, o strategie foarte naționalistă, a urmat numai propriile interese. Același lucru era valabil uh, și pentru Finlanda și Austria. Uh, dar ar fi fost foarte util ca Suedia, ca țară care avea președinția Uniunii Europene, să aibă o poziție mai progresistă în acest sens. Am fi putut aduce astfel producția de cherestrea pe agenda internațională și am fi putut uh, ajunge la un consens pe care să-l accepte toată lumea. Este unul din motivele din care Uniunea Europeană um, nu a avut o poziție comună aici. Faptul că Suedia a avut această poziție separată în loc să susțină o poziție comună. Aș dori să vă întreb dacă ați discutat acest lucru în Suedia pentru viitor. Cum va putea juca Suedia un rol activ astfel încât să avem o abordare la nivel european cu privire la producția de cherestea? cum putem face în așa fel încât să nu protejăm numai interesele naționale, ci să venim cu ceva nou care să uh, rupă puțin cu tradiția. Aici am avut o abordare istorică între 2005 și 2007 am, nu am uh, schimbat nicicum strategia. Uh, am mers pe uh, fiecare, pe, pe strategii naționale și având în vedere faptul că Suedia nu a susținut o poziție comună, s-a menținut această tradiție. Aș dori să vă întreb dacă putem să sperăm uh, la o abordare mai uh, modernă, tipic suedeză pentru această politică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Doamna McGuinness, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc domnului ministru uh, și aș dori să abordez uh, un subiect care se referă la puterea de cumpărare a supermarketurilor bineînțeles, dacă solicităm producătorilor să fie mai axați și mai orientați către piață, trebuie să îi, trebuie ca piața să și funcționeze și știm cu toții că la ora actuală piața nu se îngrijește de interesele producătorilor. Așadar, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în acest sens. Grazie, Meghine, sunt tema delicatissimo. George. Mulțumesc. Iată, o tematică sensibilă. George Lyon. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur și eu uh, colegilor mei care l-au felicitat pe domnul ministru pentru modul în care uh, guvernul suedez uh, a făcut față președinției am avut de-a face cu o serie întreagă de probleme destul de serioase, uh, summitul de la Copenhaga, referendumul irlandez și criza financiară. Aș dori însă să ne dați poziția dumneavoastră cu privire la criza uh, din uh, domeniul lactatelor, o criză care ne-a afectat pe noi direct. Mă întreb dacă v-ați gândit la acțiunile care au fost luate de către comisie și la instrumentele utilizate și dacă ați putut trage unele concluzii cu privire la lecțiile pe care le putem învăța pentru perioada de după 2013. Credeți că răspunsul, reacția a fost suficient de rapidă, că au existat uh, instrumentele pentru a reacționa la această criză suficient de rapid? Mulțumesc, George. Dacă nu mai sunt alte solicitări de luarea cuvântului, am să-i dau cuvântul domnului ministru pentru a răspunde la întrebările care i s-au adresat. Și vă mulțumesc. Mulțumesc, Paolo și aș dori să, să le mulțumesc și celorlalți membri pentru contribuțiile lor. Voi încerca să vă răspund la întrebările și comentariile dumneavoastră. În primul rând, în ceea ce privește tratatul de la Lisabona, aș dori să vă spun că poziția suedeză, chiar înainte de preluarea președinției, a fost să facă tot ce era cu putință pentru a uh, asigura ratificarea tratatului de la Lisabona. Primul uh, nostru ministru a petrecut foarte mult timp și a depus foarte mult efort pentru ratificarea tratatului de la Lisabona. Și noi suntem de părere că este un lucru bun faptul că am reușit asta. Am avut o abordare diferită și am încercat să abordăm subiectele chiar și acolo unde nu ar fi fost o decizie înainte de tratat, ca și când, uh, știind faptul că urma să existe această procedură în viitor. În ceea ce privește bunăstarea animalelor, în calitate de ministru al agriculturii, sunt foarte interesat de uh, drepturile animalelor în întreaga Europa și în consolidarea acestora. Mi se pare că este foarte important ca animalele să poată avea o viață decentă în întreaga Europa. Vom depune mult efort în acest sens și în viitor, dar mă bucur și că am ajuns la rezultatele pe care le-am obținut în ceea ce privește testele, testarea pe animale. În plus, o altă prioritate a noastră a fost uh, să abordăm problema schimbărilor climatice înainte de summit. Am, putem să contribuim foarte mult din domeniul agricol aici și, din punct, și întreaga Europa poate să uh, contribuie aici. De multă vreme, în Suedia, urmărim să introducem uh, o, un sistem durabil de tăiere a pădurilor. Și am reușit să facem acest lucru și să îmbunătățim situația într-una dintre cele mai sărace țări ale Europei. Astăzi putem produce energie având pădurile Suediei ca resursă. 67% din energia consumată în Suedia provine din această sursă. Societatea, știți, este foarte industrializată. Se află în nordul Europei, unde vremea este deosebit de rece și umedă. Asta înseamnă că astăzi avem mai multe păduri în Suedia decât am avut oricând în trecut. Aș dori ca și alte părți ale Europei să poată beneficia de pe urma acestei experiențe. Am reușit astfel să creăm și noi locuri de muncă. Am dus la sporirea diversității naturale și ne-a ajutat și să combatem schimbarea de climă. Și sper să obțin sprijinul dumneavoastră pentru a merge mai departe cu, în această direcție. noi ne-am realizat scopul, în sensul că am obținut o poziție a Consiliului solicitând uh, metodologia adecvată în rezolvarea problemelor și sper că președinția franceză Dorim astfel să ajungem la un sistem durabil de administrare a pădurilor în Europa pentru a spori biodiversitatea și a stopa tăierile ilegale, problemă cu care se confruntă, se confruntă foarte mult și restul lumii. În cele din urmă, cu privire la situația de pe atât de volatilă piața produselor agricole. Sunt extrem, extrem de bucuros să aud părerea comisiei, pentru că ei ne-au spus că vor urmări competitivitatea în domeniul producției alimentare. De asemenea, salut apelul comisiei făcut statelor membre în care li se solicita acestora să examineze situația concurenței în respectivele state. Ideea mea este următoarea. Una din principalele cauze din spatele fluctuațiilor de preț la multe produse agricole este că nu avem o competitivitate sau o concurență suficientă. Mai precis, înainte de fermier și după fermier. Există forțe de piață puternice în jurul fermierului, însă fermierul este adesea un mic producător singur care nu se poate opune acestor constelații imense care există atât înaintea și după el în ciclul producției și comercializării. În Suedia am examinat tocmai această problemă Am analizat și piața europeană și sunt bucuros că am început să vedem ce soluții ar exista pentru remedierea situației. Asta înseamnă că fermierii, agricultorii europeni ar putea într-adevăr să-și câștige existența și ar beneficia și consumatorii. Atât am avut de spus uh, până acum. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, spune președintele. Mulțumim și vă mulțumim pentru activitatea extraordinară a președinției suedeze. De asemenea, doresc să le mulțumesc tuturor celor care au participat la acest schimb de opinie. O să luăm o pauză foarte scurtă de un minut. O să vă rog să discutați între dumneavoastră și să vă pregătiți cartelele de vot, pentru că în momentul în care mă întorc vom trece la vot. Un minut, vă rog.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

Siamo d'accordo, iniziamo perché abbiamo... Aș dori, stimați colegi, să începem pentru că avem foarte, foarte multe amendamente de votat, chiar mai bine de 200 la număr sunt amendamente la proiectul de aviz al domnului Tarabella. Raportorii din, din umbră au căzut de acord asupra unei serii de amendamente de compromis dacă acestea se acceptă, votul se va simplifica în mod considerabil. Avem și un reprezentant al Comisiei. Chiar câțiva reprezentanți ai Comisiei. Și înainte de a începe, aș dori să i dau cuvântul domnului Tarabella Domnia sa va face o scurtă introducere a acestui proiect de aviz. Marc Tarabella, îți mulțumim pentru munca depusă. Vă mulțumesc, domnule președinte. N-am să intru în detalii, pentru că acestea au fost discutate în grupurile de lucru. Ne-am întâlnit raportor și raportori eh, din umbră. Vreau să salut și comisia și intervenienții în acest dosar eh, care interesează foarte multă lume. Cred că e important să ascultăm toate aceste opinii. Mulțumesc doamnei Reimers, doamnei Luling, domnului Osling, doamnei Nicholson și asistenților lor. Eh, salut de asemenea și rolul secretariatului Comisiei Agri, lui salut pe Oliver Remes, care este foarte atent și dedicat. Mulțumesc și și colaboratorilor mei uh, care au uh, făcut uh, o treabă de foarte bună calitate, deși am fost mereu supuși presiunilor de timp. Nu putem satisface întotdeauna pe toată lumea, însă la nivelul informațiilor legate de consumatori am făcut cât se poate de uh, mult, de aceea și textul este foarte lung. Mulțumesc foarte mult pentru această uh, cooperare în cadrul acestei uh, dezbateri. Vă mulțumim, domnule Tarabella. Doamna Luling dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc domnului Tarabella, care a fost o persoană cu care am putut uh, lucra ușor pentru a obține uh, compromisuri care să ne permită să ajungem la un uh, aviz rezonabil care va duce la o reglementare ușor de pus în practică cu care toată lumea va putea să funcționeze. Uh, retrag uh, uh, amendamentul 110, care este primul care trebuie votat și aceasta pe baza compromisului la care am ajuns. Bine, grazie onorevole Lulling, per cui partiremo dall'onore... Ei, mulțumim doamnei Lulling și vom începe cu amendamentul 111, dar să ne asigurăm întâi că mașina de vot funcționează. Vom face un test votați oricum doriți dumneavoastră ca să testăm echipamentul. Puteți vota pentru împotrivă sau să vă abțineți. Avete votato tutti? A votat toată lumea. Foarte bine, închidem atunci votul. Se pare că echipamentul funcționează. Știm că totul merge cum trebuie, așa că putem trece la votul propriu-zis. Începem cu amendamentul 111. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Amendamentul se adoptă. Urmează amendamentul 112. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Amendament respins. Amendamentul 16. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 17. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 113. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Respins. Amendamentul 114. 114. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. O sută 115. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 116. Votul este deschis. Vot închis. 116 respins. Amendamentul numărul 18. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă amendamentul 19. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă amendamentul 20. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 117. Votul este deschis. Respins. Numărul 21, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Amendamentul 21 respins. Amendamentul 118. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 118 respins. Amendamentul 119. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 119 se aprobă. Deschid procedura de vot, închidem votul. Amendament 22, se adoptă. Amendamentul 23, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 23 se adoptă. Amendamentul 120, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 121. Votul este deschis. Votul este închis. Amendament respins. Amendamentul 122. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul se respinge. Amendamentul 123. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 123 se respinge. Amendamentul 124, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 124 se respinge. Amendamentul 125. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 125 se respinge. Amendamentul 24. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 24 se adoptă. Amendamentul 126. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 126 se respinge. Amendamentul 25. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 25 se adoptă. Amendamentul 127. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 127 se respinge. Amendamentul numărul 26. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 26 se respinge. Amendamentul 128. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 128 se adoptă. Amendamentul 129. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 129 se adoptă. Acum trecem asupra votului la propunerea de compromis, amendamentul 1. Votul este deschis. Propunerea de compromis numărul 1. A votat toată lumea? Votul este închis. Amendamentul de compromis numărul 1 se adoptă. Acum uh, trecem puțin mai în față, până jos la numărul 29. Votul este deschis. A votat toată lumea. Mulțumesc. Votul este închis. Amendamentul 29 se adoptă. 137. Votul este deschis. Votul este închis. 137 se adoptă. 138. Votul este deschis. Votul este închis. 138 se adoptă. Amendamentul 139, votul este deschis. Votul uh, este închis. Amendamentul se adoptă. Amendamentul 30. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 30 se adoptă. Amendamentul 140. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 140 este respins. Amendamentul 141, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 143. Se deschide votul. Votul este închis. Amendamentul 143 se adoptă. Amendamentul 142. Votul este deschis. Votul uh, este închis. Amendamentul 142 se adoptă. Amendamentul 31. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 31 se adoptă. Și acum avem uh, cel de-al doilea uh, amendament de compromis. Votul este deschis pentru acesta. A votat toată lumea? Votul este închis. Așadar, amendamentul de compromis numărul 2 se adoptă. Trecem acum uh, mai departe. Uh, amendamentul de compromis numărul 3, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Prin urmare, acest amendament de compromis numărul 3 se adoptă. Și trecem acum la uh, amendamentul uh, 33. Uh, Votul uh, este deschis. Votul este închis. Amendamentul 33 uh, se adoptă. Trecem la amendamentul 34. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 34 este respins. Uh, amendamentul 154. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 154 se adoptă. Trecem mai departe acum la 157 al domnului Lyon. Votul este deschis în legătură cu 157. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Amendamentul se adoptă. Și ajungem la 162, înaintea de domnul Niculescu. Uh, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 162 uh, este respins. Amendamentul 163. Uh, Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 164 acum. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 164 se adoptă. Amendamentul 36. Votul uh, este închis. Amendamentul 36 este respins. Amendamentul 165. Votul este deschis. Votul uh, este închis. Amendamentul 165 uh, se adoptă. Amendamentul 166. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 166 se adoptă. 167 acum. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 167 se adoptă. Amendamentul 168. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 169, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 169 se adoptă. Amendamentul 170. Votul este deschis. Votul s-a închis. Amendamentul 170 uh, se respinge. Doamna Luling, îmi cer scuze, amendamentul 170 se uh, adoptă cu un uh, vot în plus față de cele negative. Amendamentul 171, votul este deschis, votul este închis. Amendamentul 171 se adoptă. Amendamentul 37 uh, devine caduc. Amendamentul 172 al domnului Niculescu, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 172 se adoptă. Și acum uh, ajungem la amendamentul de uh, compromis numărul 4. Uh, Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul de compromis numărul 4 se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 180 Votul este deschis. Votul este închis. Uh, amendamentul 180 uh, este respins. Amendamentul 181. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este respins. Amendamentul 182. Votul este deschis. Votul este închis. Avem uh, o problemă aici. PPE-ul uh, uh, se pare că are prea multe persoane care votează, prin urmare trebuie să votăm din nou pe amendamentul 182 pentru că a existat un vot în plus la PP, deci vă rog să fiți atenți. Deci, din nou, amendamentul 182. Și vă rog să votați doar cei care aveți dreptul să o faceți. Votul este deschis. Mulțumesc, votul este închis. Amendamentul 182 este respins. Amendamentul 184, uh, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este respins. A fost uh, numărul 184. Acum uh, numărul 183. Votul este deschis. Uh, votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 39. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 39 se adoptă. Amendamentul 185. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 185 este respins. Amendamentul 40. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 40 se adoptă. Amendamentul 186. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 187, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 187 este respins. Amendamentul 191, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 191 se adoptă. Ajungem la amendamentul 193. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 193 se adoptă. Și așa ajungem la amendamentul de compromis numărul 5. Uh, Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul de compromis numărul 5 se adoptă. Și acum uh, ajungem la amendamentul 43. Uh, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 43 este respins. Amendamentul 202, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 202 se adoptă. Trecem la 203. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 203 se adoptă. Amendamentul 44. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 44 se adoptă. Amendamentul 204. Votul este deschis. Votul s-a închis. Amendamentul 204 este respins. Trecem acum la amendamentul 210. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 210 se adoptă. Amendamentul 211. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 211 se adoptă. Amendamentul 45. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 45 este respins. Amendamentul 212. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 212 este respins. Uh, amendamentul 214. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 214 uh, este respins. Amendamentul 216. Uh, votul este deschis. Votul s-a închis. Amendamentul este respins. Vot, amendamentul 215. Votul este deschis. Votul s-a închis. Amendamentul 215 este respins. Amendamentul 46. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Acum amendamentul 213. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 213 se respinge. Amendamentul 219. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 219 se adoptă. Amendamentul numărul 220 al domnului Reimers. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este respins. Amendamentul 221, uh, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 221 este respins. Amendamentul 48. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 48 este respins. Amendamentul 49. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 49 se adoptă. Amendamentul 50 um, uh, este retras. Trecem la amendamentul 222. Votul este deschis al domnul Niculescu e amendamentul. Uh, votul uh, s-a închis. Amendamentul 222 este respins. Amendamentul 223, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 223 se adoptă. Acum avem amendamentul de compromis numărul 6. Votul este deschis. Vede votato tutti? A votat toată lumea. Votul este închis. Amendamentul este adoptat. Trecem acum la amendamentul de compromis 7. Votul este deschis. Votul se închide. Amendamentul este adoptat. Trecem la 227. Votul este deschis. Votul se închide. Este adoptat. 228 este identic cu 227. Trecem la 229. McGuinness. Votul este deschis. Votul e închis. 229 este adoptat. 230. Votul este deschis. Votul este închis. 230 este adoptat. Amendamentul 51. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 51 este respins. Trecem la 52. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 52 este respins. Amendamentul 232. Votul se deschide. Votul se închide. 232 este adoptat. 233. Votul este deschis. Votul este închis. 233 este adoptat. 234 Votul este deschis. Votul este închis. Este respins acest amendament. 53. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este adoptat. Amendamentul 235, Köstinger. Votul este deschis. Votul este închis. 235 este respins. Amendamentul 54. Votul este deschis. Votul este închis la amendamentul 54 și acesta este respins. Amendamentul 236. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este adoptat. 237. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este respins. Trecem la 238. Este identic. Așadar, mai departe, la 240. Garcia și alții. Votul este deschis, votul este închis. 240 este adoptat. Două sute patruzeci și trei. Votul este deschis. Votul este închis. 243 este adoptat. 244 Iată, este identic. Trecem la 56. Votul este deschis. Votul se închide. Amendamentul este adoptat. șase. Votul se deschide. Votul se închide. Și amendamentul 246 este respins. 247 se deschide votul. Votul se închide Amendamentul este adoptat. 24, 248. Votul se deschide. Votul se închide. 248 este respins. 57. Votul se deschide. Votul se închide. Ah, este, se retrage acest amendament. Deci, iată, amendamentul 57 a fost retras. Trecem la 249. Și acesta a fost retras. Marc Tarabella. Simbol pozitiv. Da, ar fi un simbol important pozitiv uh, să reflectăm uh, la acest concept, însă uh, apar aici probleme, prin urmare eu mă opun total acestui punct. Avem un semnal pozitiv legat de calorile scăzute. Eu oricum susțin produsele care nu sunt neapărat foarte bune pentru sănătate, însă susțin consumul lor cu moderație. De aceea am solicitat ca acest această uh, propoziție să nu facă obiectul votului, prin urmare o și retrag. Onorevole Tarabella, allora andiamo sulla procedura. Mulțumesc, domnule Tarabella. Trecem așadar la 249. Votăm. A votat toată lumea. Votul se închide și este adoptat. Trecem mai departe la amendamentul 261. Votul este deschis. Mă scuzați, spune uh, președintele. Trecem la 61, nu 261. La 61 votul se deschide. Întâi însă domnul președinte a închis votul la 261. Okay. No, Pro uh, uh, Mr. Van Orden wants. Prego. Domnule președinte, sunt puțin confuz pentru că am votat uh, diferit la 61 și la 261 și nu știu dacă s-a votat, dacă am, de fapt am votat cum am vrut la cele două. Putem să repetăm? La 261 și 61. De fapt, am încheiat votul la 261. Când am adoptat uh, amendamentul anterior, am ajuns direct la 261. Deci am adoptat 261. Și acum am trecut la 264. Eu mi-am schimbat votul pentru că ați spus că votăm 61. Și apoi ați, apoi ați spus că e 261. Eu ceea ce vreau să spun este că am votat diferit, deci sper că am putea să votăm din nou 261. Vabbè, possiamo eh? No. non cambia comunque. Uh, però se vogliamo... Nu va schimba rezultatul. Dacă vă uitați la rezultate, la rezultatele pentru 261 care sunt încă pe ecran, veți vedea că un vot nu va schimba rezultatul. Nu putem să votăm din nou. Conform regulamentului nu este posibil, deci mă tem că trebuie să continuăm. Și trecem la 264. Așadar, am votat 261 și nu putem relua votul. Și va trebui să trecem la 264 Reimers. Votul este deschis. La procedura di voto sul 264 Reimers. 264, votul este deschis, votul se închide, uh, amendamentul este respins. 265. Votul se deschide. Votul se închide. 265 este adoptat. 266. Votul se deschide. Votul se închide. 266 este respins. 267. 267. Votul se deschide. Votul se închide. Adoptat. Trecem la 269, Lion. Votul se deschide. Votul se închide. se pare că am scăpat ceva, deci trecem la 64. Amendamentul 64. Votul se închide. Amendamentul este adoptat. Amendamentul 65. Votul se deschide. Votul se închide. Este adoptat. 66. Votul se deschide. Vă rog să votați. Votul se închide. Adoptat. 67. Votul se deschide. Votul se închide. 67 este adoptat. 68. Votul se deschide. Votul se închide. 68 este adoptat. 69. Votul se deschide. Votul se închide. 69 este adoptat. 270. Votul se deschide. Se închide. 270 este adoptat. Urmează amendamentul 70 Votul se deschide. Amendamentul 70, așadar, votul se închide. Amendamentul este adoptat. Trecem la 71. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 71 se adoptă. Trecem la 72. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 272, votul este deschis. Vă mulțumesc, votul este închis. 272 se adoptă. 73. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 74. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 75. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 273. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 274. Votul este deschis. Votul este închis. 274 este respins. 275. Votul este deschis. Votul este închis. 275 se adoptă. 276. Votul deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 76. Vot deschis. Votul este închis. 76 se adoptă. Amendamentul 277. Votul este deschis. Votul este închis. 277 se aprobă 278. Votul este deschis. Respins. 279. Vot deschis. Votul este închis. 279 se adoptă. 280. Votul este deschis pentru 280. Votul este închis. 280 se respinge. 281. Vot deschis. Votul este închis. 281 se adoptă. 282. Votul este deschis. Votul este închis. 282 se adoptă. 283, votul este deschis. Votul este închis. 283 se respinge, 284 votul este deschis. Votul este închis. 284 se adoptă. 285. Votul este deschis. Votul este închis. 285 se respinge. Vă rog doar cei care au dreptul să voteze pot vota. 286, votul este deschis. Votul este închis. 286 se adoptă. Amendamentul 288. Votul este deschis. Votul este închis. 288 se adoptă. Acum avem un amendament oral din partea domnului Gladfelder. Am decis să-l acceptăm, pentru acesta am să-i dau cuvântul E vorba de folosirea cuvântului miere în uh, orice uh, etichetă și uh, semnul grafic pentru aceste produse poate folosi doar dacă 30% din conținutul de zahăr derivă din miere. Votăm asupra acest amend acestui amendament oral al uh, domnului Gladfelder. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul oral se adoptă. Amendamentul 287. Votul este deschis. Votul este închis pentru 287. Se adoptă. Amendamentul 77. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 78. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 79. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 79 se adoptă. Amendamentul 80. Vot deschis. Votul este închis. Amendamentul 80 se adoptă. Amendamentul 81. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 81 se adoptă. 289. Vot deschis. Închidem. 289 se adoptă. Amendamentul 82. Votul este deschis. Votul este închis. 82 se adoptă. 290. Votul este deschis. Votul este închis. 290 se adoptă. 291. Votul este deschis. Votul este închis. 291 se adoptă, 292. Votul este deschis. Do- votul este închis. 292 se adoptă. ...293, votul este deschis, votul este închis, 293 se adoptă. În final, 83. Votul se deschide, se închide și 83 se adoptă. Aproape am terminat. Trecem acum la considerente. Amendamentul 85 cu privire la considerentul 10. Votul este deschis. Votul este închis. 85 se adoptă. Trecem la 87. Votul este deschis. Votul este închis. 87 se adoptă. 88. Avem un vot pe părți. Prima parte. Votul este deschis pentru prima parte. 88, partea 1, închidem votul, se adoptă. Acum amendamentul 88, partea a doua, votul este deschis. Închis. Se adoptă și aceasta. Amendamentul 89. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul numărul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă amendamentul 3. Votul este deschis. Votul este închis se respinge. Amendamentul 4, votul este deschis, votul este închis, se adoptă. Amendamentul 90, votul este deschis, votul este închis, se adoptă. Amendamentul 5, votul este deschis, votul este închis Amendamentul număr 5 se adoptă. 91, votul este deschis pentru 91. Votul este închis. Se respinge amendamentul 6. Votul este deschis pentru 6. Votul este închis. Se adoptă. Ultima pagină. Amendamentul 7. Votul este deschis. S-a închis, se adoptă 92. Nu e 92. Nu, nu, trecem direct la amendamentul numărul 8. Amendamentul 8, vot deschis. Votul se închide. Se adoptă. 94. Votul este deschis. Votul este închis. Un vot în plus, tot din grupul PPE. Dar oricum uh, nu contează pentru acest vot, însă vă rog, numai cei care au dreptul să voteze să o facă. Trecem la 96. Des- votul este deschis pentru 96 se închidă. Trebuie să repetăm votul. Trebuie să repetăm votul pentru amendamentul 96. E un vot în plus la PPE. Reluăm votul la 96. Închidem votul pentru 96. Se adoptă. amendamentul 10. Votul s-a închis, nu? Tot, încă o dată, cineva a votat în plus. Siamo al 10. Dobbiamo ripetere. ripetere. Grazie Albert. Mulțumim colegului nostru. Revenim la amendamentul numărul 10. Să încercăm încă o dată. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 102 din partea doamnei Delange. Votul este deschis pentru 102. Votul este închis. Colegul nostru a cerut cuvântul avem o mică problemă cu acest vot. Domnule uh, președinte, ceva nu este în regulă. Uh, doi membri uh, cu drepturi de pline nu sunt prezenți și Astrid Luling este singurul membru supleant care votează. Deci n-aș ști să vă spun de unde vine acest vot în plus. Überall. Ja, ja.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 repetăm votul pentru 102, amendamentul 102. Votul este deschis pentru 102. Posso chiedere, chiedo scusa, se alziamo la mano tutti i membri del Partito Popolare devono essere... Haideți să facem în felul următor. Membrii PP, trebuie să sunteți maximum 17, să vedem cine e, cine votează pentru PPE. Vă rog, mâna sus, permanent, până numărăm. E bine, vă rog. De acum numai cei care au ridicat mâna. Încă o dată, amendamentul 102. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 12. Amendamentul 12. Votul de deschis se adoptă. O opt amendamentul 108 Votul este închis. Se respinge. 13. Votul este deschis pentru 13. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă amendamentul 15. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și amendamentul 109. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și acum putem trece la votul final. votul final. Deschid votul final. Închidem votul final. Se adoptă. Am terminat. Wow! Bravo, Bravo Presidente. Bravo. Abbiamo avuto solo un momento di sì. defaillance.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 Prego di prendere posto. Dragi colegi, vă rog să vă reașezați locurile dumneavoastră, pentru că mai avem și alte uh, lucruri de făcut astăzi. Deci vă rog să luați loc. Dacă nu, pierdem vremea. Stefan! Se poate metto la mano, così urlo quando... Madame Paulson, Sei pronta? Are you ready? Doamna Paulsen, sunteți gata? E gata toată lumea? Prego, dobbiamo prendere i lavori. Haideți să ne reluăm activitățile. Valutazione del bilancio del programma d'azione comunitario. Ajunge la punctul 6 pe ordinea de zi și anume evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor. Vă rog să vă reașezați pentru că mai avem de discutat una sau două chestiuni. Deci, bunăstarea animalelor, care este un subiect uh, foarte important. Și voi da uh, cuvântul chiar acum doamnei Paulsen. Deci, doamnă, aveți cuvântul. Tack, och ärade Mulțumesc mult, uh, domnule președinte. Dragi colegi, știm cu toții uh, că îngrijirea animalelor este o parte importantă din uh, agricultura europeană. În 2006, doamna Egler a uh, elaborat un uh, raport foarte bun care a constituit baza pentru activitatea pe care Comisia și Parlamentul au întreprins-o în cursul acestor ani. Nu toate aceste uh, solicitări ale Parlamentului și ale doamnei Iegler au fost uh, îndeplinite, însă multe dintre ele uh, s-au realizat. Uh, mă gândesc acum la testarea pe animale, care a mai fost menționată astăzi deja o dată. Uh, și apoi uh, și în bunăstarea animalelor sau îngrijirea pentru animale uh, reprezintă o parte din negocierile uh, Organizației Mondiale a Comerțului. Însă mai sunt multe lucruri de făcut. chiar și pe baza planului de acțiune din 2006. Însă, în rezoluția noastră, Parlamentul a insistat că ar trebui să se folosească cele mai bune tehnici științifice și Parlamentul uh, mai uh, solicita și un uh, plan de cinci ani și perioada se încheie anul acesta. Și așa ajungem la subiectul cel mai important care se află în fața noastră astăzi, și anume un nou plan. Am discutat agricultură, siguranța uh, alimentară și o facem uh, deja de 40 de ani. Și eu sunt uh, deja obosită de faptul că odată la 5 ani trebuie să vedem imagini îngrozitoare cu abuzul împotriva animalelor. Mm. se transmite astfel o imagine a agriculturii pentru consumatori care nu ne bucură pe niciunul dintre noi. Multe dintre discuțiile actuale ar trebui să vizeze și uh, etica, morala și dreptul animalelor de a avea o viață decentă. Uh, însă, de multe ori, chestiuni de natură practică ne fac să evităm aceste eh, subiecte și să nu uităm și modul în care funcționează economia noastră. Oare putem crea un sistem real de bunăstare al animalelor eh, care să fie fezabil eh, pentru agricultorii europeni pe care acesta să-l aceștia să-l poată uh, pune în aplicare, pot să vă dau o mulțime de exemple pentru modul în care lucrurile nu funcționează bine astăzi. De exemplu, Suedia uh, a uh, interzis aceste cuști fără cuiburi pentru găini și ce s-a întâmplat? Pur și simplu acestea au fost uh, uh mutate în Finlanda, în țara vecină și practic astăzi uh, nimeni nu mai uh, cumpără ouă care uh, nu uh, provin de la găini care au libertate de mișcare. Dar celelalte ouă sunt, din păcate, mai ieftine. Raportul este împărțit în două uh, părți. Pe de o parte, uh, dorim să găsim un nivel comun care să acopere toate statele uh, membre, toate regiunile, toți fermierii. Fiecare trebuie să îndeplinească aceste standarde uh, comune. Ori dacă nu facem acest lucru, atunci nu uh, putem, ca agricultori, să ne vindem produsele. Iar asta înseamnă că putem uh, interzice importurile din state uh, care nu respectă aceleași cerințe pentru că asta este extrem de important, să avem așadar aceleași uh, reguli, aceleași condiții de competitivitate pentru toți producătorii. Deci aspectul este de o importanță covârșitoare. Așadar, legislație comună e necesară și v-am dat uh, un uh, exemplu a legislației uh, pentru siguranță alimentară pe care a trebuit să o elaborez acum 10 ani. Și în acest domeniu legea a funcționat extrem de bine. Și aceasta cu excepția respectării în totalitate a legilor. Și așa ajungem la următorul punct decisiv și anume trebuie să avem un sistem cu o punere în aplicare corectă și cu controle. Dacă legea uh, funcționează, dorim ca ea să funcționeze, atunci trebuie să avem un set de sancțiuni. Și acesta este următorul punct important. Și apoi uh, mă mai pot referi și la legătura între siguranța și sănătatea uh, animalelor și uh, siguranța uh, publică și sănătatea publică. Uh, cele mai periculoase boli în Europa uh, sunt din ce în ce mai rezistente la uh, majoritatea antibioticelor. Iar uh, această problemă este una extrem de gravă. Prin urmare, bunăstarea animalelor ar trebui să însemne reducerea nevoilor de a prescrie antibiotice. Sper așadar că uh, toți ați uh, citit această propunere. aceste uh, două principii și apoi și al treilea principiu care se referă la sănătate și la rezistența la antibiotice, iar restul sunt detalii. Detalii care au fost acoperite aici și care pot fi discutate mai târziu. Însă, uh, aspectul cel mai important este să adoptăm aceste principii, deci că toată lumea trebuie să respecte aceleași cerințe, trebuie să aibă aceleași drepturi și că toată lumea ar trebui să poată uh, concura pe baza acelorași uh, condiții economice. Și animalele în Europa că sunt animale uh, care uh, produc alimente sau că sunt animale de companie, toate au dreptul uh, la o viață decentă și nu cred că cineva este în dezacord cu mine când afirm aceste lucruri. Însă, întrebarea este ce facem practic pentru a putea um, pune în aplicare un set de norme logice și eficiente. Mulțumim foarte mult, doamnei Paulsen. Înainte de a deschide dezbaterea, ar dori să mă întreb spre uh, domnul Gavinelli din partea Comisiei și să-l rog să ne spună câteva cuvinte înainte, deci, să deschidem dezbaterea. Domnul Andreea Gavinelli din partea Comisiei, așadar, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, foarte succint, aș dori să intervin din partea Comisiei pentru a mulțumi doamnei Paulsen și Comisiei pentru activitatea uh, depusă astfel uh, ca uh, dosarul privind uh, bunăstarea animalelor să beneficieze de prioritate în comisie. Acest punct în timp este unul favorabil dacă ne gândim la cele mai recente evoluții vis-a-vis de evaluarea rezultatelor înainte de elaborarea planului de acțiune pentru 2006-2010. Comisia a lansat un exercițiu de evaluare pentru politicile de protecție animalelor uh, pentru ultimii 20 de ani. Este vorba deci de un uh, exercițiu de evaluare care presupune implicarea tuturor uh, părților implicate și interesate din Europa și acest um, Exercițiul uh, va fi uh, uh, efectuat în 2010 și se va încheia în decembrie anul acesta. Um, acest exercițiu împreună cu raportul Paulsen vor reprezenta baza următoarelor acțiuni în acest domeniu în comunitate. Mulțumesc! Mulțumim și noi reprezentantului Comisiei, spune domnul președinte, și acum putem să deschidem dezbaterea și începem cu domnul Wojciechowski, care este și vicepreședinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să uh, îi mulțumesc doamnei Pausăn și să o felicit pentru activitatea depusă în acest domeniu și pentru abordarea uh, pe care a găsit-o uh, aici. Aceasta este prima versiune, așadar, a raportului uh, său. Evident, noi ne bazăm pe activitatea depusă anterior, în mandatul anterior al Parlamentului și pot să spun că am făcut în acest domeniu uh, progrese pentru a îmbunătăți bunăstarea animalelor. Uh, știm însă că mai sunt uh, încă multe lucruri de făcut. Ca și doamna uh, consider că uh, e regretabil faptul că multe dintre aceste idei reușite se află însă uh, doar pe hârtie clar că situația uh, are nevoie de uh, îmbunătățiri. Prin urmare, trebuie să privim această problemă ca o uh, provocare pentru umanitate. Nu trebuie să punem câștigul înaintea bunăstării animalelor. Deci eu cred că trebuie să ne amintim că fiind ființe umane, nu trebuie să fim cruzi, nu trebuie să facem rău și să nu uităm uh, modul în care ne purtăm unii cu alții, dar și modul cum ne purtăm cu animalele, pentru că uh, totul ține de umanitatea noastră. Am ascultat uh, pe doamna Pausen în introducerea ei și aș dori să spun că ar trebui să acceptăm faptul că trebuie să păstrăm niște standarde înalte pentru bunăstarea animală în cadrul comunității. De asemenea, trebuie să analizăm și imaginea importurilor și exporturilor. Trebuie să vedem și modul în care uh, și-au îndeplinit obligațiile producătorii uh, noștri în comunitate, dar și cei din afara comunității. Trebuie să spunem că oricine uh, uh, produce uh, produse de origine animală destinate consumului aici sau destinate exportului trebuie să uh, respecte aceste uh, principii. Deci trebuie văzute ambele fețe ale uh, monedei. Și așa trecem de calculele comerciale pure. Și dacă reușim să facem acest lucru, atunci vom fi eficienți și vom putea să susținem acest principiu cred că doamna Paulsen, ca raportor, uh, va aminti încă un lucru, și anume, au existat o serie de întâlniri, există grupul, intergrupul de protecție a animalelor care uh, au uh, dezvoltat niște reguli, însă au existat deficiențe atunci când a venit vorba de punerea lor în aplicare, pentru că avem foarte multe norme și regulamente, dar acestea nu au fost respectate, nu au fost puse în aplicare. Și aici statele membre trebuie să se asigure că există o supraveghere și o monitorizare adecvată la nivel intern. E adevărat uh, să spunem că există probleme cu uh, punerea în aplicare în majoritatea uh, statelor membre și multe depind de calitatea inspecțiilor pentru bunăstarea animalelor pentru că există personal specializat în aceste uh, domenii și ține de statele uh, membre uh, și de organele lor de inspecție să asigure niște controle adecvate, pentru că altfel acest exercițiu nu are niciun fel de sens. Deci e nevoie de uh, o punere în aplicare adecvată, de uh, controle, pentru că regulile și normele se îmbunătățesc uh, tot timpul, însă uh, evident implementarea este cea care mai trebuie îmbunătățită și asta ține de statele uh, membre. Raportul doamnei Paulsen uh, este un uh, moment reprezintă o ocazie bună uh, pentru a sublinia importanța monitorizării și a implementării adecvate. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi, domnule Wojciechowski. Uh, termenul limită pentru înaintarea amendamentelor este 9 uh, februarie la ora 12 la prânz. Deci acesta este termenul pentru înaintarea amendamentelor 9 februarie 2010 ora 12. Doamna Garcia Perez este următoarea pe lista vorbitorilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu, doamnei Paulson. Aș începe cu un uh, comentariu general, iar apoi aș trece la câteva detalii din acest uh, raport. Sper că putem să ajungem la o poziție uh, acceptată de mai mulți dintre noi. Cred că rapoartele noastre trebuie să aibă o bază științifică cât mai puternică, trebuie să identificăm problemele înainte de a lua pași noi, de a face pași noi. Dacă nu se întâmplă asta, nu putem să uh, continuăm. O nouă întrebare foarte importantă este competitivitatea și producătorii. Despre asta nu se vorbește în acest raport avem uh, măsuri suplimentare în Europa care duc la costuri suplimentare pentru producători care trebuie și ei susținuți. Protecția animalelor nu trebuie să fie interpretată în mod greșit. Consumatorul, în plus, nu trebuie să suporte costuri suplimentare și de aceea trebuie să ne asigurăm că este asigurată reciprocitatea din partea tuturor statelor membre. La numărul 5 Uh, este prevăzut uh, cuvântul regret, comisia regretă. Comisia ne-a făcut unele uh, propuneri pe care le luăm la cunoștință. Din păcate nu există noi baze științifice pe care să putem uh, trage noi concluzii. De aceea, la punctul 5, uh, mi se pare superflu să spunem că Comisia solicită respectarea reglementărilor uh, existente. La punctul 9 este vorba de animale și ce înseamnă asta. Comisia Agri se va ocupa și de protecția animalelor în toate domeniile și la sport sau la animalele de casă. Se va ocupa Comisia Agri și de pisicile din casele oamenilor. La punctul 12 trebuie preluat uh, cuvântul voluntar, pentru că este vorba de piața uh, unică, trebuie să ne asigurăm că există un nivel uh, egal pentru toți. La 16 până la 18 este vorba de un centru european pentru bunătarea și, bunăstarea și sănătatea animalelor. Avem deja o agenție pentru asta, nu este suficient. Cred că agențiile pe care le avem trebuie să aibă posibilitatea să lucreze cum trebuie și să-și atingă obiectivele. Nu trebuie să creăm noi instituții sau noi instrumente care să ducă numai la mai mari cheltuieli. Trebuie să utilizăm structurile de care dispunem deja. Apoi, la punctele 24 până la 28, protecția animalelor, ați vorbit despre antibiotice și despre rezistența la acestea și asta are de a face cu protecția animalelor, dar producătorii și crescătorii sunt Uh, și ei responsabili în acest sens. Bineînțeles, și medicii au un cuvânt de spus, dar cred că aici ar trebui să avem un raport uh, separat pentru că nu uh, cade în area noastră de competență. ne aș dori să reiau tot ce am spus, dar sunt convinsă că vom ajunge la un consens când vom depune amendamentele. Vă mulțumesc. Doamna Iegle, vă rog. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Paulson pentru raportul dumneai și pentru deschiderea cu care uh, am discutat acest raport, dar aș dori să-i mulțumesc și antevorbitoarei mele, vreau să subliniez acest lucru. Eu cred că, în general, uh, în, la finalul uh, procedurii vom putea să uh, avem un raport de bună calitate. Din punctul meu de vedere, acest raport de inițiativă ar trebui să pună accentul pe ceea ce s-a întâmplat din 2006. Îmi lipsesc informații de bază în acest sens. Noi am stabilit niște cerințe, niște standarde, unele au fost îndeplinite, altele nu. Au fost îndeplinite cerințele în unele state membre, în alte state membre, poate doar parțial, de aceea prima mea dorință pentru acest raport ar fi să vedem cum putem evalua dezvoltarea și evoluția din 2006 până la ora actuală și ce concluzii putem trage din această evaluare. Al doilea punct – Protecția animalelor. Vă amintesc de ceea ce s-a spus la început. Dacă noi solicităm protecția și cerem protecția animalelor, trebuie să se refere la area noastră de competență, de competență și anume la uh, testarea uh, pe animale și la animalele um, care sunt crescute pentru hrană. Dar putem introduce cel puțin o referire la uh, animalele vagabonde, de exemplu, sau uh, la animalele de casă. Cred că putem face asta. S-au înregistrat uh, progrese? Îl voi întreba pe domnul Gavinelli. Sunt convins că îmi va putea răspunde. Există progrese la negocierile OMC? am colaborat cu domnul Gavinelli și înainte de 2006 și mi-amintesc că ne-ați povestit cât de uh, bine sunt primite evenimentele cu privire la protecția animalelor în afara Uniunii Europene. Bineînțeles, o bună primire este ceva, dar uh, impunerea unor standarde pe piețe uh, din afara Uniunii, piețele din afara Uniunii Europene este cu totul altceva. Bineînțeles, uh, trebuie să fim un exemplu, dar m-ar interesa să aflu și dacă acest uh, exemplu pe care încercăm noi să uh, îl dăm are urmări în afara Uniunii Europene. Apoi, um, fermierii care cresc animale au nevoie de um, expertiză științifică, de informații științifice pentru a ști ce au de făcut. Astfel se pot conforma și în cazul unor um, controle. Domnule Paulson ați vorbit despre um, domeniul porcilor. Este, sunt suficient de clare cerințele în acest sens, astfel încât ele să poată fi puse în practică? Nu cred că fermierii sunt cei pe care ar trebui să-i criticăm. Cred că, în primul rând, în acest raport de inițiativă trebuie să ne întrebăm uh, cum au fost aplicate aceste lucruri în statele membre. Cred că dacă uh, pornim de la această bază, putem să oferim un bun document comisiei și sunt convinsă că atât comisia cât și statele membre de care avem nevoie la final ne vor sprijini în mod constructiv. Și asta dacă luăm în considerare protecția animalelor, dar și competi competitivitatea uh, firmelor noastre, dar și protecția animalelor pentru toate animalele. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Elizabeth, spune președintele. Mulți uh, colegi își doresc să ia cuvântul. Dați-mi voie să vă spun că după această dezbatere inițială, trebuie să mai discutăm uh, îmbunătățirea procesului de aprovizionare cu alimente, uh, unde este raportor Jose Bove. Deci am să vă rog să vă rezumați uh, intervențiile. Mulțumesc! Într-adevăr, voi fi succint. Primul lucru pe care aș dori să-l spun este că sugestia de a avea reguli comune în întreaga Europa uh, mi se pare una foarte bună, mi se pare abordarea corectă. În țara mea există standarde mai ridicate și toată lumea a sperat ca mm, în domeniul porcilor să crească uh, bunăstarea animalelor, însă ceea ce s-a întâmplat de fapt a fost externalizarea și uh, delocalizarea producției. Deci nu cred că așa trebuie procedat. Apoi, și aplicarea trebuie să fie uniformă și sancțiunile trebuie să fie uniforme în întreaga Europa. Trebuie verificată aplicarea uh, corectă a normelor și a standardelor în întreaga Europa. Când este vorba de transport, avem reguli noi care au fost introduse de curând. Dar problema nu este a regulilor, ci a aplicării lor. Trebuie să ne asigurăm că aceste reguli sunt aplicate în mod uniform în întreaga Uniune Europeană. Și trebuie să ne asigurăm că aceste reguli uh, se aplică și țărilor terțe care, uh, care importă Uh, produse în Uniunea Europeană. Asta ar fi o primă reacție la acest document, dar uh, sper și sunt convins că vom avea o dezbatere constructivă în acest sens, pentru că se pare că există un consens cu privire la uh, sancțiunile uh, în întreaga Europa. Mulțumesc, spune președintele. Sunt de acord cu tine aici. Mâine voi discuta cu colegul Espinosa, toate acestea și uh, vom putea continua. Doamna McGuinness, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva remarci uh, de introducere. Fermierii și cei care au animale, în principiu, au grijă de animalele lor. Vedem întotdeauna acele poze de imagini cu cruzime, cu oameni care, care abuzează de animale, dar uh, există o majoritate care au grijă foarte bine de animalele lor. În al doilea rând, cei care au probleme cu uh, modul în care se poartă cu animalele au probleme cu sănătatea mentală. Cred că în aceste cazuri trebuie să fim foarte sensibili și să acționăm cu delicatețe și uh, să spunem clar că, în primul rând, ne ocupăm de oameni și după aceea de animale. În țara mea, uh, noi avem moduri foarte bune de a aborda acest lucru. Bineînțeles, când există cazuri de cruzime, trebuie aplicată legea. Și cred că aliniatele pe care le-ați propus cu privire la aplicarea legislației existente uh, sunt foarte bune. Nu trebuie să adoptăm noi reguli până nu le adoptăm pe cele vechi. La fel ca Elizabeth Iegle, și eu sunt puțin com, uh, confuză, pentru că, după părerea mea, OMC-ul nu ia sub nicio formă în considerare standardele pentru bunăstarea animalelor din Uniunea Europeană. Sper că greșesc, dar nu cred că este cazul. Cu privire la cuștile uh, pentru găini și pentru ouă, uh, cum s-a spus, uh, acestea au fost mutate din Suedia în Finlanda. E bine, există cazuri Uh, când uh, acest lucru se va întâmpla și înspre țări terțe și noi vom uh, introduce praful de ouă, de exemplu, din aceste țări terțe. Poate că interdicția de a vinde astfel de ouă la noi nu a fost o idee așa de bună, pentru că, practic, am exportat o industrie. Ar trebui așadar să luăm în considerare acest aspect. Mi se pare ceva foarte important și cred că toată lumea susține bunăstarea animalelor în această încăpere. Dar n-aș vrea să fiu influențată de e mail pe care le primesc. Îmi pasă uh, de animale, evident, dar trebuie să abordăm întreaga situație uh, la nivel științific și obiectiv și um, sper, cu toate că mă îndoiesc, că au existat îmbunătățiri la OMC în, ultim, în ultimele săptămâni. Obrigat, prezident. Serei, serei muito Domnul Santos, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este într-adevăr un aspect foarte important și unul foarte delicat. Trebuie văzut din două perspective din perspectiva civilizației și a valorilor și dintr-o perspectivă economică a aprovizionării cu alimente. Raportul este unul foarte bun. Dar se referă la cel de-al doilea aspect, prea mult. Există referirile la cruzimea împotriva animalelor, uh, cu privire și asta pentru că au existat acei oameni care au probleme cu sănătatea mentală, dar um, trebuie totuși să fim și competitivi. Raportul trebuie să se refere la ambele perspective. Știu că um, timpul este puțin și discuția ar putea să dureze foarte uh, mult, însă aș dori să vă spun un singur lucru. Comisia menționează Centrul uh, pentru um, bunăstarea animalelor. Raportul susține crearea unui astfel de centru, dar nu îl definește, nu este clar ce va face, cu ce se va ocupa acest centru. Trebuie să știm care este intenția aici. Centrul ar putea să joace un rol foarte important dar, pe de altă parte, ar putea fi și doar un mod de a cheltui prea mulți bani. Aș dori să ni se explice mai bine ceea ce trebuie să facă acest centru. Mulțumesc, Luis. Martin. Aș dori să vă mulțumesc și eu. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus anterior, dar trebuie să spun unele lucruri care mi se par important. Sunt de acord că avem nevoie de standarde uniforme în Europa, și avem nevoie de un sistem de control uh, bazat pe riscuri. Nu se poate să uh, solicităm uh, standarde din exteriorul Uniunii Europene și să nu le respectăm noi. Aș dori să-i contrazic pe unii dintre colegi care văd protecția animalelor ca pe ceva care îngreunează agricultura. Mie mi se pare că agricultura trebuie să respecte animalele. Ați menționat problema antibioticelor ca fiind una foarte importantă. Așa este. Dar trebuie în același timp să fim suficient de curajoși să vorbim despre uh, standardele, despre condițiile în care sunt uh, crescute animalele, uh, numărul și concentrația acestora atunci când sunt uh, crescute uh, se va trece la astfel de probleme și în, um, în creșterea porcilor. Iată, sunt probleme pe care nu putem să le lăsăm să treacă pur și simplu, trebuie să avem o perspectivă critică și dacă vorbim despre antibiotice, să vorbim și despre creșterea um, în masă a animalelor, pentru că este foarte important când uh, vom merge mai departe cu acest raport. Vă mulțumesc. Are în continuare cuvântul domnul. Ja, vielen Dank für den äh, Bericht von Frau Mulțumesc pentru raportul doamnei Paulsen. Este o perspectivă foarte uh, importantă. Trebuie să vă spun că din experiența mea întotdeauna fermierul uh, poate fi un uh, aliat în ceea ce privește protecția animalelor. Pentru că animalele crescute Uh, în bune condiții sunt, uh, oferă și uh, produse de calitate. Însă fermierul este, va fi și um, supărat și înfuriat dacă vede că în alte țări membre trebuie respectate alte standarde care poate avantajează alți fermieri. și bineînțeles, va fi înfuriat când vor apărea pe piața europeană produse de import care nu respectă aceste standarde. Deci avem nevoie uh, de bunăstarea animalelor, bineînțeles, și nu se opune niciun fermier acestor uh, prevederi, dar trebuie să ne asigurăm în același timp că ceea ce solicităm în interiorul Uniunii Europene este uh, respectat și la produsele care vin din afară. Are de-a face și cu protecția consumatorilor acest lucru, pentru că consumatorii sunt interesați să știe că animalele pe care le consumă au fost crescute în bune condiții. Sunt unii care spun că animale puține la un loc înseamnă o bună bunăstare, o, un grad ridicat al bunăstării animalelor și dacă sunt multe la un loc, acest lucru nu este asigurat. Aici aș avea unele rețineri nu putem să negăm pro, uh, progresele care s-au făcut și care se pot face chiar la creșterea în masă a animalelor. Uh, chiar am înregistrat foarte multe uh, progrese în acest sens. Nu cred că ar trebui să renunțăm la aceste nuanțe. Ar trebui să le luăm în considerare și cred că ne-ar ajuta acest lucru în acest raport. Așadar, avem nevoie de o armonizare în Uniunea Europeană, de controle ale aplicării uh, reglementărilor și, bineînțeles, protecția consumatorilor. Toate acestea mi se par importante. În această direcție trebuie să se îndrepte discuțiile cu privire la animale. Continuare și exprimă punctul de vedere domnul Rubix. Domnul Rubix, vă rog. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man tikai dažas piezīmes. Aș avea câteva comentarii de făcut. Evident, susțin ideea de bunăstare a animalelor. Suntem ființe umane și trebuie să dăm dovadă de umanitate față de animalele care ne oferă o sursă de hrană. Trebuie să le fim recunoscători acestor animale cred că trebuie să fim mult mai atenți atunci când e vorba de hrana pe care o dăm acestor animale. De exemplu, am transformat vacile în mașini de făcut lapte, le exploatăm și după aceea le trimitem la tăiere aceste vaci nu beneficiază de condiții adecvate, nu, au aer, nu sunt presuri în aer liber, pe pășuni deschise, le dăm de mâncare cine știe ce, după care le urcăm într-un camion, le ducem la mulgătoare automată și așa mai departe. În Letonia, în țara mea, s-au efectuat o serie de studii și s-a dovedit că vacile au fost hrănite cu fasole modificată genetic elemente de modificări genetice au fost identificate în laptele dat de aceste vaci. Și, desigur, asta afectează negativ persoanele care beau acest lapte. Au apărut multe boli noi. Vă, vă refereați la bolile mentale uh, a, ale celor care sunt cruzi cu animale, dar oare noi nu suntem la fel de cruzi cu aceste animale? Dacă hrănim vacile cu hrană obținută din alte animale, atunci nu trebuie să fim surprinși că vacile dezvoltă tot felul de boli. Prin urmare, apreciez sincer documentul la care lucrăm în prezent și consider că este extrem de folositor. Vă mulțumesc. Doamna Calniete, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Consider că acest raport a fost deosebit de important în sensul că ne-a arătat ce s-a întâmplat din 2006 până în 2010 în conformitate cu planul de acțiune adoptat anterior. Consider că este deosebit de important să elaborăm o abordare omogenă atunci când e vorba de etichetare și de bunăstare animalelor în toate statele membre ale Uniunii Europene. Va trebui să creăm un sistem uniform de parametri privind bunăstarea animalelor. Pe de altă parte, mă îndoiesc că avem nevoie de o nouă agenție în acest scop. Până acum, statele membre au asigurat punerea în aplicare a legislației actuale în materie de bunăstare animală. Crearea unei alte noi agenții, sincer să fiu, ridic o serie de întrebări. Aș vrea să știu ce costuri ar fi implicate pentru contribuabil, ce funcții și ce drepturi va avea această agenție. după cum au spus câțiva antevorbitori. Aș dori și eu să subliniez că este extrem de important când e vorba de comerțul uh, Uniunii Europene cu țările terțe, pentru că aceste țări terțe vor trebui să participe în schemă de control al calității produselor, pentru că altfel agricultorii europeni sunt dezavantajați pe plan concurențial în raport cu fermierii din țări terțe. Este vorba de fermieri care uh, produc uh, bun, produse agricole și nu respectă standardele de bunăstare animală. Și în ultimul rând, aș dori să spun că eu, persoană normală și rezonabilă, înțeleg dorința de a include uh, probleme legate animale de companie în aceste documente, însă aici noi ne ocupăm de animalele de fermă, vite, porci, uh, păsări de curte. Aceste animale ne-au ținut companie de foarte mulți ani și aici trebuie să discutăm problema bunăstării lor nu încercăm să îngreunăm viața celor care au acasă un animal de companie. Le țin aceste animale pentru că sunt singuri sau vor să-și ajute copiii să crească mai frumos. Vă mulțumesc. Cuvântul în continuare, domnul Egniu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, oamenii trebuie întâi să învețe să umble și abia după aceea să alege. Să vedem ce legislație a fost adoptată recent în Uniunea Europeană. Odată e vorba despre transportarea animalelor. Eu n-am voie să-mi transport uh, vitele, pe, uh, oile pe o distanță mai mare de 50 de kilometri. Pentru că dacă nu trebuie să dau un examen special, soția mea a dat acest examen, dar trebuie să ducă peste tot un document să arate că poate transporta, poate fi oprită oriunde și poate fi verificată de poliție. Dacă a depășit distanța respectivă și nu are documentul respectiv, poate fi pusă sub acuzație. În alte țări, le spunem, le spunem acestor altor fermieri și să uită la noi cu o privire stupefiată. Noi am vrea ca toate aceste lucruri să fie puse în aplicare în toate țările Uniunii Europene. Dacă Uniunea Europeană nu vrea să facă lucrul ăsta, atunci n-ar trebui să impună astfel de reguli în primul rând. Mai grav este ceea ce s-a întâmplat în industria de de producere a ouălor în următorii ani și problemele vor începe în 8 sau 9 luni. Atunci se vor naște ultimii pui care vor intra în cuști unde își vor petrece restul vieții. Ideea este că în toate țările Uniunii Europene ar trebui să înceteze producția de ouă de la găini ținute în cuști. Asta până în ianuarie 2012. Dar știm că în România și Bulgaria acest lucru, această practică va continua în ciuda faptului că mulți producători de acolo au primit un sprijin de 50%, însă noi nu mai beneficiem de astfel de subvenții în Regatul Unit pentru a agrava situația și mai mult. Acești producători din, din aceste țări ă, țin în stoc ouă chiar mai multe pentru a le comercializa în restul Europei și nu putem face nimic. Acest lucru subminează încrederea producătorilor britanici și, sincer, nu cred că ar trebui să ne repezim să mai adoptăm noi legi. O soluție practică, după cum spunea și un coleg din Irlanda, când ajungem în 2012, Uniunea Europeană nu o să fie gata pentru această legislație. Producătorii din Italia și din Spania nu o să își schimbe sistemul de producție la timp, dar consumatorii din aceste țări vor trebui să cumpere ouă. Și atunci de unde o să vină surplusul de ouă? Din India, din Ucraina, din țări uh, uh, din această categorie. Și aceste ouă vor fi de la găini ținute în cuști. Sigur, Uniunea Europeană a cheltuit cam 15 milioane pe un proiect de uh, calitate al bunăstării animalelor hârtii s-au adunat peste alte hârtii, însă aceste 15 milioane puteau fi folosite pentru a convinge pe oameni să nu cumpere ouă din țări terțe. Deci haideți să ne concentrăm pe această problemă înainte de a trece la altceva. Vă mulțumesc. Deputat că și Bulgaria și România, statul membru pe care îl reprezint, respectă integral normele legislației comunitare. Uh, și aceste perioade de tranziție la care înțeleg că ați făcut referință au fost negociate în cursul procesului de aderare al celor două țări la Uniunea Europeană. În continuare are cuvântul domnul Albertes. Eh? Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. Aș dori să mulțumesc eh, doamnei Paulson am dorit să iau cuvântul, doamnă Paulson, pentru că la începutul discursului dumneavoastră ați spus că în uh, Finlanda întotdeauna este, sunt urmăriți cei care, îndrea, care încalcă drepturile animalelor. Știu un film care este arătat de 30 de ani la televiziunea germană și nu putem să împiedicăm asta. Este un film în care Uh, o vacă este agățată de picioare uh, și chinuită. Um, vedem genul acesta de filme întotdeauna și nu putem să părem să nu putem să, intru, să uh, renunțăm la acest lucru. Reglementările mai stricte nu vor duce la uh, o mai la mai puține încălcări. Vom avea încălcări și în viitor uh, ale reglementărilor cu privire la protecția animalelor. Nu vom putea uh, evita acest lucru. Și în ceea ce privește creșterea în masă a animalelor, trebuie să fim precauți. Există oameni care își tratează propriul câine foarte rău, dar uh, sunt oameni care cresc 400 de vaci și o fac uh, asigurându-le o foarte, un foarte înalt uh, nivel de bunăstare. Uh, Trebuie să ne gândim ce facem și cu putem să ne gândim și la albine. Sunt 70-80 de mii într-un stup și iată că nu este vorba de un caz de cruzime împotriva animalelor. Nu putem să abolim stupurile de albine pentru că sunt 50-60 de mii înăuntru. Ceea ce mă îngrijorează însă, doamnă Paulsen, este faptul că Până în ziua de astăzi, responsabilii de la OMC nu sunt dispuși să negocieze cu privire la protecția animalelor. Se discută din când în când despre asta, dar OMC-ul nu este dispus în mod serios să preia această uh, dezbatere pe ordinea sa de zi și cred că aceasta ar trebui să fie una dintre prioritățile noastre uh, să impunem acest, uh, acest domeniu pe agenda internațională. Trebuie să aibă prioritate absolută și eu unul voi lupta pentru asta. Grazie, Albert. vă mulțumim, domnul cuvântul domnului Stefan Lefol. Aș dori să spun uh, că oamenii sunt cruzi cu animale, dar uh, uh, adesea oamenii sunt cruzi cu ei înșiși și nu trebuie să uităm acest fapt. Unii vor ca această dezbatere pentru bunăstarea animală să fie legată de concepția de umanitate, însă aceasta este valabilă și pentru tratamentul oamenilor pentru oameni. Avem un set de norme aici cu care eu sunt de acord. Noi vorbim despre aceeași îngrijorare uh, care se manifestă și în mediul uh, social. Vorbim despre același uh, domeniu. Vis-a-vis -vis de raportul doamnei Pausen, aș dori să revin la ceea ce s-a spus vis-a-vis -vis de obiectul de a avea un observator. Asta ca să încadrăm mai bine rolul comisiei. Observatorul, să zicem, ar putea să ne aducă niște soluții în plus. În ceea ce privește nivelul normelor, e bine, aici există o dezbatere vis-a-vis -vis de concepție pe care le-am putea avea și vis-a-vis -vis de nivelul la, uh, la care am putea uh, ajunge. Pentru a exista uh, armonizare, trebuie să fie toată lumea de acord cu acest concept. așa putem ajunge la un nivel comun al regulilor la nivel european. Cât privește raportul cu OMC, dacă considerați că putem vorbi despre bunăstare animală fără să discutăm despre uh, condițiile economice sau clima, de, de mediu care țin de o schimbare a normelor, dacă ne gândim că putem negocia la uh, OMC, uh, ei bine, haideți să ne gândim că uh, nici între noi nu putem ajunge la o uh, concluzie pentru a schimba uh, guvernanța lumii. Trebuie să înregistrăm adevărat uh, progrese, însă să ne păstrăm o anumită luciditate față de OMC și o anumită dorință de a armoniza uh, regulile uh, și să le păstrăm la un nivel uh, acceptabil uh, pentru fiecare cultură, pentru fiecare stat în parte atunci când vine vorba de relația dintre uh, om și animal. Mulțumim colegului nostru și acum Michel Dontan. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, apreciez activitatea depusă de doamna uh, Paulson. Titlul raportul este uh, Evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010. E bine, această parte mi se pare foarte scurtă în raport, chiar dacă se face o analiză a textelor um, existente care au rezultat din activitatea comisiei, este necesar să existe o evaluare a ceea ce se întâmplă pe teren pentru a vedea care sunt dificultățile uh, și pentru a înțelege de ce nu avansăm în ritmul în care trebuie să avansăm în cadrul Uniunii Europene. A trebuit să vedem uh, cum putem ajunge la aplicarea regulamentului existent înainte să ne gândim la noi uh, etape și apoi să ne gândim dacă acestea sunt necesare sau nu. Evident, acest subiect este sensibil uh, pentru o parte a publicului. Eu am Uh, citit acest uh, raport când am uh, văzut primele imagini din Haiti și vreau să spun că nu m-am simțit tocmai bine. Mulțumim, Michel Dantin. Cu aceasta închidem dezbaterea și dau cuvântul raportoarei, doamna Paulson, pentru concluzii. Mulțumim, uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au contribuit la dezbaterea de astăzi. Am crezut că a discuta bunăstarea animalelor ca atare n-ar fi un lucru atât de dificil, pentru că, dator, cred că, în general, suntem de acord cu faptul că animalele trebuie să fie tratate în mod decent. Principala problemă, totuși, este cea pe care am discutat-o. Cum, în practică, am putea noi face acest lucru? Cum vom putea asigura un nivel egal de concurență, inclusiv pe piața internă? Cum vom reuși să finanțăm acest lucru? Și cum vom putea să facem acest sistem să funcționeze? Cum putem ajunge la un standard comun? cum putem să asigurăm respectarea regulamentelor? Pentru mine, aceasta ține de politica de ordin practic. Cred că foarte puțin fermieri își tratează prost animalele. Eu am întâlnit doar agricultori care își tratau animale așa cum trebuie. Am vizitat ferme, gospodării de mici dimensiuni, unde animalele erau tratate foarte, foarte bine. Însă, în diferite locuri din Europa, am vizitat și ferme mari, unde, la rândul lor, animalele erau tratate extrem de bine. Prin urmare, suntem de acord că agricultorii europeni pot concura cu producătorii din țări terțe dacă nu pot concura cu acești producători dacă nu le impunem și acelora niște standarde. Nu doresc o nouă agenție, ca să trec la un alt aspect. Cred că în ceea ce privește sistemele de control, avem instituții funcționale care probabil nu sunt suficient de bine finanțate și nu funcționează așa cum ar trebui. Avem EFSA, care controlează, de exemplu, aspecte legate de boli animale și mai departe. Deci n-a sugera crearea unei noi agenții, însă dacă e vorba de tehnici, cercetare, dezvoltare și de coordonare acestor cunoștințe, Ideea mea ar fi ca instituții naționale care urmează probabil să fie create în majoritatea statelor membre sau care pot ține de comisie, ar putea face acest lucru, însă nu închipui o nouă agenție. Nu, pur și simplu o coordonare a agențiilor deja existente. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Discuția, cred, a fost deosebit de interesantă și am avut într-adevăr un schimb fructos de opinii. Mulțumim raportoare Marit Paulsen pentru munca depusă și sunt sigur că vom reveni la acest subiect. Dar deocamdată să trecem mai departe. Dați-vă întâi să vă amintesc că termenul de depunere a amendamentului este 9 februarie 2010 la amiază, la ora 12 și acum cât de repede posibil aș dori să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi acesta se referă la îmbunătățirea funcționării procesului de aprovizionare cu alimente în Europa. Este prima dată când discutăm acest uh, lucru și am să dau cuvântul raportorului domnul Jose Bove. V-aș ruga să, să trecem prin acesta cât de repede posibil, uh, recunoscând în același timp că subiectul nu este deosebit de important. Am văzut cât de mult uh, aceste fluctuații ale prețurilor pot crea probleme în sectorul agricol, însă nu avem foarte, foarte mult timp. Nu putem intra în toate detalii pe care probabil ar trebui să le discutăm. Deci l-am rugat pe domnul Jose Bove să își facă prezentarea introductivă, după care o să întrebăm pe reprezentanții comisiei dacă au vreun comentariu. uh... Domnul Bove, mulțumesc, domnule uh, președinte. E adevărat că va fi complicat să fac totul în câteva minute, va fi greu și să purtăm o dezbatere uh, și cu comisia aici. Prin urmare, mă gândeam dacă n-ar trebui să avansăm direct la discuția pe baza punctelor care au fost subliniate în raport. Dacă nu putem uh, avea această discuție acum, pentru că știu că există o reuniune coordonatorilor imediat, uh, vă propun uh, să ne decidem să purtăm discuția mâine sau data viitoare cu comisia, cu colegii, pentru că este subiect important care interesează pe toată lumea. E bine, atunci eu propun să urmăm această sugestie a lui uh, Jose și să amânăm uh, tema, pentru că e adevărat uh, una importantă. Mulțumesc, Roze, pentru această propunere. Vom uh, discuta tema la o reuniune viitoare. Prin urmare, suspendăm această ședință și vă aduc aminte că mâine va fi alături de noi doamna Elena Espinoza, Uh, președinte în exercițiu al Consiliului și vom avea o dezbatere solicitată de Stefan uh, pe schimbare climatică. Deci suspendăm uh, ședința acum, dar coordonatorii sunt rugați să